So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie heute Nachmittag alle ganz. Stimați doamne, stimate doamne, stimați domni, vă urez bun venit la reuniunea noastră de astăzi. Îl salutăm în mijlocul nostru și pe vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Maro Sefcovici, care se află aici în cadrul dialogului structurat și pentru că am început puțin târziu, nu voi pierde timpul cu introduceri, ci îi voi da direct cuvântul acestuia și îi voi ruga să ni se adreseze, iar după aceea va fi deschisă runda de discuții în mod obișnuit când avem invitați comisari. Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult membrilor Parlamentului European. În primul rând, Mulțumesc pentru invitația de a continua dialogul nostru structurat. Știu că deja ați purtat discuții în acest format cu colegii mei, vicepreședinta Reding și comisarul Barnier. Mă bucur să pot să continui acest dialog cu dumneavoastră pe probleme care au legătură cu portofoliul meu. Așadar, vă voi prezenta ultimele evoluții din domeniul regulamentului angajaților și aplicarea inteligentă a legislației comunitare. De asemenea, felul în care putem îmbunătăți procedurile administrative, în ceea ce privește regulamentul de procedură al personalului. Îi mulțumesc doamnei Dagmar Roth Berend, care este responsabilă pentru acest dosar. Știu că nu a putut să fie prezentă aici astăzi, însă mi se pare Însă apreci, mi se pare oportun să salut calitatea schimbului de opinii cu dânsa și uh, spiritul foarte pozitiv în care a abordat uh, acest dosar foarte complex. De asemenea, salut discuția din comisia dumneavoastră pentru că am văzut că abordarea dumneavoastră echilibrată și susținerea politică pentru uh, propunerile Comisiei au fost foarte importante pentru discuțiile viitoare pe care le vom purta cu Consiliul și în forma de trialog. Salutăm faptul că Parlamentul European înțelege necesitatea de a găsi un echilibru între necesitatea de reformă în contextul dificil economic și social acum și necesitatea instituțiilor de a recruta personal calificat părțile reform, reformei au fost susținute de dumneavoastră, schimbarea structurii de cariere, ora, orele de lucru uh, și adaptarea remunerării și pensiilor. De asemenea, salut faptul că pentru dumneavoastră este la fel de important ca și pentru mine să păstrăm paralela între uh, puterea de cumpărare a funcționarilor Parlamentului și ale instituțiilor europene și funcționarii din statele membre. De asemenea, este necesar să reformăm sistemul de pensii, ținând cont de schimbările din care au avut loc în, aștept, în media de viață și uh, drepturile funcționarilor. Comisia dumneavoastră a introdus câteva amendamente la domenii clare în legătură cu care Comisia trebuie să uh, reflecteze, trebuie, pentru că trebuie să evaluăm impactul bugetar al acestor amendamente propuse. Aceste amendamente au câte, conțin câteva uh, teme cum ar fi conflictul de interes, uh, carierele secretariale AST, evaluarea generală a Uh, personalului și utilizarea timpului de lucru flexibil. Ce se întâmplă la Consiliu? Propunerea noastră este discutată la uh, grupul de lucru pentru regulament, mesajele pe care le primesc de acolo și de la Consiliul de Afaceri Generale sunt că uh, propunerea noastră nu este suficient de ambițioasă din punct de vedere al bugetului. De aceea sunt sigur că Discuțiile cu Consiliul vor fi importante. Noi considerăm că ne aflăm între cele două pietre de moară, cum ar veni. Subliniem din nou că ni se pare important să păstrăm condiții de ocupare atractive dacă vrem să avem acces la cei mai buni specialiști din domeniu dacă vrem condițiile care să ne permită să concurăm pe piața internă și cu companiile multinaționale, cu lobbyurile și chiar cu funcționarii din uh, statele membre, pentru că doar așa vom putea să menținem echilibrul geografic în instituțiile europene și acest lucru este important pentru noi toți. De asemenea, încercăm să economisim, să eficientizăm lucrurile și mai mult, fără să aducem atingere capacității de a recruta cei mai buni candidați și uh, candidații cei mai bine calificați. Nu trebuia să așteptăm criza pentru a începe modernizarea și reforma serviciului de funcționare europeni. Era vorba de o ref- Deja am făcut o reformă semnificativă în 2004, mulțumită căreia până în 2020 vom economisi 8 miliarde de euro. Cu reforma pe care o propun, uh, vom economisi încă un miliard de euro. Asta în următorul în următoarea perspectivă financiară multianuală. Așadar, vom înregistra și după aceea încă un miliard de euro de economii pe termen lung. Sper așadar că vom putea să găsim o soluție bună în acest proces legislativ. Vreau să subliniez un element foarte important astăzi. Am întârziat puțin datorită unei dezbateri foarte îndelungate din Colegiul Comisarilor în ceea ce privește recomandările, recomandările pentru Uniunea Europeană pentru următoarea perioadă. Este un document foarte important uh, de 1500 de pagini pentru că am încercat să analizăm aspectele vieții economice din toate statele membre și să avem o impresie generală în legătură cu direcția în care se îndreaptă Uniunea Europeană, de ce este nevoie să uh, creștem competitivitatea. Una dintre concluzii a fost că doar uh, serviciul de funcționari al Uniunii Europene și Comisia Europeană, uh, aceștia sunt cei care pot să aibă o perspectivă globală asupra acestor probleme și nu doar din perspectivă națională. De aceea, Trebuie să avem economiști de top care să poată să facă aceste analize, să analizeze piețe, piețele financiare, instituțiile financiare globale. Mă bucur că am putut avea acces la această experiență și când veți vedea rezultatul muncii acestor experți în guvernanță economică, când veți vedea recomandările pe care le trimitem statelor membre, veți fi de acord că este foarte important să avem economiști de marcă în serviciul instituțiilor europene pentru a trece la regulamente mai bune, uh, reglementare inteligentă. Este o prioritate pentru Comisie și încercăm să aplicăm principiile uh, reglementării inteligente de la comunicarea noastră din 2010 în acest sens. Încercăm să îmbunătățim procesul legislativ și o facem prin consolidarea rolurilor actorilor. Am extins perioada minimă pentru consultări publice de la 8 la 12 săptămâni la începutul acestui an și am facilitat părților interesate și cetățenilor accesul la uh, noi pentru a ne sugera soluții. Am introdus și un sistem și m-a bucurat că am văzut în ultimul studiu SEPS și din partea Universității de la Exeter, unde se compară evaluarea de impact a Regatului Unit și a Comisiei și am primit note mai bune pentru că sistemul nostru este mai larg și mai avansat. Pe lângă această evaluare de impact, am introdus un nou element de evaluare a calității legislației Uh, verificări de conformitate. Să privim legislația nu ca domenii individuale, ci pe fiecare domeniu mai, gen, mai larg. Așadar, acum încheiem primele patru verificări de conformitate în primele patru domenii generale și cred că rezultatele ne vor permite să îmbunătățim acest instrument în viitor pentru a îmbunătăți calitatea verificărilor odată ce legislația este adoptată. Pentru că noi facem și evaluarea ex post a politicilor și orice propuneri noi trebuie să fie bazate pe evaluarea anterioară, evaluarea a ceea ce există deja. Deja lucrăm pe linii directoare la comisie pentru a consolida această muncă. La ultimul nostru dialog structural am vorbit despre importanța de a reduce povara administrativă și v-am promis atunci că vom încerca să depășim obiectivul nostru, care era de 25%. Am reușit să ajungem la 33% și sperăm că Parlamentul și Consiliul vor putea să adopte aceste propuneri pentru a putea înregistra și în acest an o reducere de 25%. Pentru a transmite un mesaj puternic statelor membre, că noi facem tot ceea ce putem, însă în final trebuie să conlucrăm cu statele membre pentru că la acel nivel transpunem legislația. Acolo legislația devine operațională și trebuie să existe sinergii și să ne sincronizăm eforturile pentru că altfel eforturile europene nu ajung la nivelul companiilor, la nivelul cetățenilor. De aceea trebuie să conlucrăm și trebuie să arătăm foarte clar cazurile în care povara administrativă a crescut nu din partea Uniunii Europene, ci din cauza suprareglementării la nivel național. O problemă importantă în ultima vreme a fost cea a ajustării legislației pentru IMM-uri și micro-întreprinderi. Pentru că uneori legislația noastră este prea greoaie și uh, împiedică aceste IMM-uri de la le împiedică să se concentreze pe activitatea lor economică privim legislația acum și din uh, punctul de vedere al micro-întreprinderilor și IMM-urilor, pentru că știm că o povară administrativă poate să devină prea mare. Am organizat conferințe cu micile întreprinderi din statele membre și am, le-am cerut ajutorul pentru a identifica măsurile de reglement, cele 10 cele mai uh, dificile măsuri de reglementare europene pentru a ne ajuta să eliminăm obstacolele cele mai importante. În plus, domnul Barroso a, i-a cerut domnului Stoib, dr. Stoiber să con, continue să conducă un grup la nivel înalt pentru IMM-uri și uh, povara administrat- și reforma administrativă. Dacă îmi dați voie să continu cu problema pe care am discutat-o de mai multe ori în plenară și anume aplicarea dreptului comunitar. Aici aș dori să spun că salutăm dialogul anual în legătură cu politica de încălcare. Dialog ce deja durează de 30 de ani și a funcționat, bazat pe raportul anual de monitorizare al Comisiei referitor la dreptul comunitar. Și dialogul nostru ilustrează clar importanța pe care Parlamentul European și Comisia o acordă subiectului. Aplicarea corectă a dreptului comunitar este crucială pentru orice politică a Uniunii Europene. Este uh, măsura cu care măsurăm uh, obiectivele și atingerea lor. Aceste aspecte formă, formează parte integrală a politicii eh, Comisiei Europene în legătură cu reglementarea inteligentă. Îi mulțumesc Comisiei dumneavoastră și doamnei Lichtenberger pentru buna examinare a raportului Comisiei Europene. Cetățeni, trebuie să ne asigurăm că cetățenii beneficiază în urma legislației europene. Comisia trebuie să examineze acțiunile statelor membre și să lanseze litigii dacă aceste eforturi nu sunt suficiente. Dacă ar fi să subliniez două evoluții principale în raportul pe 2010, aș pune accentul pe două elemente. În primul rând, o îmbunătățire vizibilă care decurge din noul cadru în care cooperează Comisia și statele membre și care ne ajută să rezolvăm multe probleme rapid. Procedura care se bazează pe sistemul pilot, sistem care ne ajută să reducem substanțial necesitatea de a deschide proceduri formale de încălcare la Comisie și în statele membre. Însă Comisia a trebuit să lanseze mai multe proceduri de încălcare datorită transpunerii târzii a directivelor și să pentru a lupta împotriva acestui trend, Comisia cere sistematic sancțiuni financiare de la tribunale pentru că am primit această nouă putere din, parte, din partea tratatului de la Lisabona la articolul 206. Procedurile sunt în stadiul incipient, însă vom raporta Parlamentului European rezultatele utilizării acestor noi instrumente. Închei cu uh, dreptul administrativ comunitar și discuțiile continue în legătură cu o posibilă codificare a procedurilor administrative. Articolul 298 uh, este baza juridică pentru aceste regulamente, uh, pentru instituții și agenții. Cu toate acestea, o, toate instituțiile, organismele și agențiile sunt uh, um, obligate de articolul 41 care prezintă principiile bunei administrări care desemnează domeniile în care instituțiile europene sunt autorități administrative. Este vorba de probleme care țin de la da- protecția datelor, la concurență și uh, achiziții. Comisia este angajată prin, la principiile bunei administrări și în acest sens implementăm obligațiile noastre și prin codul de comportament administrativ. Și știu că și alte instituții au adoptat coduri de bun comportament administrativ pentru instituțiile lor. Trebuie să reflectăm asupra unei codificări generale a procedurilor administrative, pentru că apar riscuri. Simplificarea prea mare, fără valoare adăugată sau o super o complexitate prea mare, din nou fără valoare adăugată. Există instrumente și practici în statele membre și la comisie pe care le examinăm pentru a vedea dacă este nevoie de uh, pași suplimentari în acest domeniu. Articolul 29 este cel care prevede posibilitatea, dar nu obligația în acest sens. De aceea vom analiza raportul din proprie inițiativă al comisiei dumneavoastră și sunt sigur că și dumneavoastră veți putea discuta acest raport în detaliu în viitor. Am, avut o, am purtat o discuție foarte bună pe această temă cu ombudsmanul european și declar că Comisia susține inițiativa ombudsmanului de a uh, redacta o listă de principii pentru serviciile publice care ar trebui să fie uh, un ghid pentru instituțiile europene. Domnule președinte, înainte de a încheia, aș dori să mai adaug, uh, să închei cu o veste în legătură cu mecanismul de verificare pentru subsidiaritate Colegiul Comisarilor este foarte ocupat în aceste zile, însă unul dintre punctele pe care le-am avut pe ordinea de zi a fost confirmarea că am primit primul cartonaș galben în ceea ce privește uh, propunerea de regulament Monti 2. Uh, vom examina tratatele și vom examina opiniile uh, justificate ale parlamentelor uh, naționale pentru a vedea dacă menținem sau modificăm menținem, modificăm sau retragem propunerea noastră după cum prevede tratatul. Vă mulțumesc și aștept discuțiile cu dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule vicepreședinte. Mai multe persoane doresc să ia cuvântul. În primul rând, doamna Karin domnul Karim. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, domnule comisar, vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare foarte detaliată din fața comisiei noastre. Cred că vorbesc în numele tuturor colegilor mei atunci când spun că interacțiunea cu Comisia în acest mod ne ajută foarte mult și anume să putem să facem ceea ce trebuie să facem noi, astfel încât să răspundem nevoilor cetățenilor în Uniunea Europeană. E destul de clar și vreau să mai adaug în înveliș politic prezentării pe care ne-ați făcut-o astăzi. Există dificultăți foarte mari cu care se confruntă acum cetățenii noștri și de aceea e foarte important să lucrăm împreună astfel încât să reducem poverile, mai ales în cadrul legislativ care afectează IMM-urile în special. Trebuie să ne asigurăm că o poziție mult mai bună astfel încât să facă față situației economice dificile din prezent. Ținând cont de aceasta, domnule comisar, am o întrebare simplă pentru dumneavoastră în acest sens cât de departe a mers Comisia în a se apropia de cele 25% de, procente de reducere a poverii administrative până în 2012. Datele cele mai recente din februarie ne spun că s-a ajuns undeva la 22%. De procente. Dacă ați putea să ne mai dați niște detalii în acest sens. Ați fi de acord, domnule comisar, că orice program din viitor trebuie să meargă mai departe de povara administrativă și reducerea acesteia și trebuie să, vor, să se axeze pe o reducere a poverii de reglementare. Ar putea Comisia să adopte poziția Consiliului și anume să sprijine investigații de la sector la sector pentru reducerea poverilor? pentru că mai mulți uh, șefi de state din statele membre au această poziție. Pornind de aici și amintindu-ne de discuțiile pe care le-am avut în ceea ce privește dimensiunea de reglementare, Comisia a reușit să reducă reglementarea prin abordarea avută, dar totuși există două mari lipsuri care rămân. În primul rând, nu se ține cont de noile regulamente și, ca exemplu, vă voi da directiva privind timpul de lucru, iar în al doilea, în al doilea rând, iar în al doilea rând, suprareglementarea. Ați făcut uh, ați vorbit despre aceasta în comentariile pe care le-ați făcut astăzi. Se gândește Comisia cum s-ar putea face o politică de dereglementare care să funcționeze? dumneavoastră sprijiniți uh, propunerea mea în ceea ce privește suprareglementarea? Acele state membre care impun foarte multe regulamente asupra cetățenilor, mai mult decât se cere, ar trebui să fie într-un fel influențate. Apoi, ținând cont de evaluarea de impact, credeți că aceasta este devalorizată dacă sunt uh, propuneri care sunt publicate și aprobate de comisie, cu toate că Consiliul Independent de Evaluare nu aprobă aceste evaluări de impact la început. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Lichtenberger are cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, pentru introducerea făcută. După cum știți, eu am un ochi foarte critic și nu mă tem să pun degetul pe rană. Cred că e și nevoie și că e de îndatorirea unui parlamentar să facă acest lucru. În ceea ce privește regulamentul angajaților, mie mi este destul de clar că acele state membre care nu fac reduceri în statele lor își doresc aceste reduceri la nivel european, mai ales când vorbim despre costurile administrative. Comitetul regiunilor are cel mai mare număr de personal, nu este criticat niciodată. Însă, în primul rând, pe mine mă interesează următoarele. Aveți de plină dreptate, e nevoie de un personal bun, da, trebuie să-l avem. E clar că la nivel european cerințele sunt cu totul altele decât la nivel național. Iar în domeniul nostru vorbim de o confruntare între diferitele sisteme juridice, deci niște lucruri deloc obișnuite. În orice caz, există acum această rezistență în Consiliu. Aș spune că vorbim de fapt despre un comportament motivat politic în ceea ce privește regulamentul funcționarilor. Așa că trebuie să ne întrebăm ce trebuie noi să facem când se ajunge la o confruntare extremă. Iar apoi acest regulament ajunge la termen în decembrie, atunci um, va expira și nu avem nimic în loc. Iar acest lucru ar fi rezultatul cel mai negativ pe care ni l-am putea imagina. Cred că nu are niciun rost să lăsăm totul la îndemâna Consiliului. Ne aflăm într-un domeniu în care munca pe care trebuie să o facem este foarte detaliată, e nevoie de angajament foarte bun, trebuie și Parlamentul să vină cu o variantă bună. Și atunci ne întrebăm cum putem ieși din această dilemă dacă se ajunge la această confruntare în Consiliu. Apoi, în ceea ce privește transpunerea regulamentului SMART, se cere o mai bună implicare a părților implicate. De obicei, în ceea ce privește participarea părților uh, implicate, vedem că ocupă mai mult loc partea de afaceri. Există state membre care nu pot fi luate în considerare în anumite cazuri ca părți implicate și de aceea am o întrebare legată de echilibru, echilibru și în ceea ce privește interesul cetățenilor și interesul public și acestea trebuie să ocupe un loc important. De exemplu, când evaluările de impact ne spun că o întreprindere, de exemplu în cazul megacamioanelor, ar avea mai mult de câștigat, da, e bine. Dar dacă vorbim de, câș- de administrații, atunci observăm că da, câștigă din nou întreprinderea mai mult, dar în ceea ce privește partea publică există o problemă. Deci de aceea e nevoie de acest echilibru în ceea ce privește implicarea părților implicate. Punerea în aplicare a dreptului comunitar. Da, gestiunea procedurilor de încălcare e importantă, însă nu vorbim doar despre gestiune, vorbim de încălcări și cum se tratează acestea. Foarte multe plângeri ajung și la mine. Oamenii au probleme foarte mari pentru că obțin informații la început, când depun un document, dar după aceea statele membre își depășesc termenele și după aceea luni întregi nu se mai aude nimic, dacă cererea lor este sau nu tratată. Așa că există o presiune foarte mare la nivel național, pentru că au existat aceste plângeri. Există și asemenea cazuri. Așa că probabil mecanismul despre care ne vorbeați e bun pentru comisie și pentru statele membre, însă pentru cetățeni care apelează la sistemul de avertizare timpurie în ceea ce privește transpunerea, acest sistem nu e foarte mulțumitor și din punctul meu de vedere ar trebui să fim mult mai transparenți. Pentru că dacă timp de luni de zile sau mai mult de jumătate de an după ce s-a pus în aplicare plângerea cetățenii nu mai știu nimic, și apoi guvernul local sau național e pus sub presiune, atunci eu cred că nu ne-am atins scopul pentru că sunt sisteme de avertizare timpurie care ne spun nouă că trebuie să schimbăm ceva în chestiunile procedurale sau vorbim de încălcări ca atare ale principiilor de bază. Așa că Vă rog, în ceea ce privește transparența și apropierea de cetățeni, să fiți mai activi, pentru că vorbim aici despre credibilitatea Uniunii Europene față de cetățenii europeni. Și cred că trebuie neapărat să facem următorul pas. Nu pe de o parte putem discuta cu statele membre, dar nu putem să uităm de cetățenii din aceste state membre, pentru că încrederea lor, care e deja slăbită în Uniunea Europeană, va continua să se dilueze. Despre codul de conduită vă pot spune că eu nu sunt mulțumită de el. Unii îmi spun, fi drăguță, fă totul așa cum trebuie, da, aceste lucruri sunt de la sine înțelese, însă eu am nevoie la anumite proceduri de niște date procedurale, condiții procedurale, astfel încât să poată fi luate măsuri juridice, să fie implementate proceduri juridice și din nou vorbesc despre un sistem de avertizare timpurie atunci când există probleme în dimensiunea administrativă. Un cod de conduită consider că e prea puțin. Ne vorbeați de o listă de prindiciile publice. Da, bine. Vorbim de administrație europeană, dar la nivel național, administrațiile naționale, am putea să le cerem să știe acest lucru. Însă, până la urmă, noi vorbim despre niște proceduri care să fie transparente. Și de aceea cred că în, în unele domenii trebuie să reglementăm mai bine, astfel încât totul să poată fi văzut de cetățeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Berlinguer. Signor vicepreședinte. Eh, mulțumesc foarte mult, Domnule vicepreședinte, mulțumesc în primul rând pentru faptul că ați venit în rândul nostru. Vă mulțumesc foarte mult și pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European e foarte activă de la începutul legislaturii și a creat chiar un grup de lucru pe care eu îl conduc în ceea ce privește um, legislația administrativă europeană. E ceva cu totul nou față de procedura obișnuită. Ei bine, am muncit cam un an și jumătate, după care la Comisia Parlamentară am formulat o direcție. Am avut și un atelier, un atelier de lucru în ceea ce privește smart regulation, uh, reglementarea inteligentă, astfel încât să putem să o apropiem mult mai mult de cetățenii europeni. Și iată, acum pregătim acest raport din proprie inițiativă, pe care îl vom prezenta uh, plenarei Parlamentului. E o, un raport din proprie inițiativă în ceea ce privește uh, Um, dreptul uh, reglementativ. Este un subiect general, după cum se știe, este vorba despre prevederile administrative care s-au cam acumulat în Uniunea Europeană, dar nu într-o manieră sistematică, ba din potrivă. Din acest motiv, Europa în ultimii ani a evoluat foarte, în, mă scuzați, în ultimii ani Europa a evoluat foarte mult și s-a dedicat acestei probleme. Și apoi s-a pus și problema funcționarilor noștri. De acest subiect se ocupă raportorul Dagmar Roth-Berendt. Ați vorbit și despre statutul funcționarilor. Eu cred că deja am făcut foarte multe Iar după cum ați spus și dumneavoastră astăzi, există o serie de norme administrative care nu funcționează foarte bine. Am anihilat unele dintre probleme, dar nu într-o manieră exhaustivă. Vreau să vă spun că dacă va fi votat acest raport din proprie inițiativă, cu acesta noi vom propune să avem o reglementare administrativă unitară. Asta însă nu înseamnă că vrem să avem uh, reglementări sectoriale, ci vrem să avem un fel de unitate la, nivelul, la nivel organizațional. La ora actuală trecem prin cea mai grea criză economică a continentului nostru, dar eu cred că în vremuri de criză se pot totuși realiza lucruri care în mod normal nu ar părea fezabile. Și în vreme de criză trebuie să întreprindem lucruri care în mod normal, la care în mod normal nu ne-am gândit. Aici vreau să menționez protecția cetățenilor față de o administrație, o supraadministrație europeană. E un lucru foarte important și asta am transpus și în scris. E un document pe care îl elaborăm acum. După cum am spus, avem nevoie pentru procedurile administrative de o reglementare standardizată. E vorba de uh, modul în care ni se pot adresa cetățenii și de a se face auziți. Mai există și un alt aspect foarte important, domnule vicepreședinte, un aspect abordat până acum de Uniunea Europeană într-o manieră timidă. E vorba despre o guvernare europeană. Avem o Uniune monetară, dar nu avem o politică comunitară a, pentru această Uniune monetară și tocmai de aceea se află acum în această dramă moneda unică. Eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să aibă o forță de guvernare unitară, nu doar o instituție care să fie activă în domeniul prestării de servicii, în domeniul financiar, pentru ca mai apoi guvernele naționale să reglementeze restul. Și Eva Lichtenberger s-a exprimat, mi se pare, în această direcție. Și nu pot decât să citez ceea ce a spus colega mea. Adesea punem mere- trebuie, suntem obligați să punem degetul pe rană și să arătăm exact unde e Europa disfuncțională. Există o contradicție între Comisie și Parlament de o parte și apoi uh, cu Consiliul de cealaltă parte. Toate aceste lucruri arată că ideea integrării e privită diferit de aceste tabere. Mie mi se pare că avem nevoie de mai multă guvernare comună în Uniunea Europeană. Și apoi, chestiunea lucrătorilor e iarăși un aspect foarte important. Avem administrația europeană cu ai săi funcționari de care avem nevoie. Eu nu cred că este o contradicție aici. Putem să avem administrație dacă e să avem administrație europeană în statele naționale sau nu, ci e vorba de fapt despre o administrație supranațională. Știu că statele membre niciodată nu s-au gândit la o administrație non-statală și totuși, în practică, iată a rezultat exact așa ceva. Ar trebui să zăbovim puțin asupra acestui subiect. De asemenea, dumneavoastră ați uh, menționat și la, ați menționat, mă scuzați, și evaluarea impactului. Se pare că există o problemă cu funcționalitatea instituțiilor europene. Dar pentru a soluționa aceast, acest minus, e nevoie de mai mult curaj în ceea ce privește procesul integrării. Avem programul de la Stockholm, Spațiul European de Justiție. Acesta e, de exemplu, un domeniu unde s-a progresat. Iar uh, comisia noastră uh, conlucrează cu instituții de drept civil, spre exemplu, pentru a ne asigura de faptul că cetățenii beneficiază de respectarea drepturilor lor și în plan transfrontalier. Există o necesitate reală de a acționa în acest domeniu, pentru că uh, Cetățenii au nevoie de reglementări aici. Dar după, revin la ideea enunțată anterior. Avem nevoie de un guvern central european, idee care se conturează din ce în ce mai mult. Și dincolo de programul de la Stockholm, mai sunt problemele de implementare operațională. Încă o dată, trebuie să dăm dovadă de curaj. Atât voiam să vă spun, domnule vicepreședinte, iar la final, permiteți-mi să fac încă o afirmație, vom uh, depune, vom prezenta acest raport din proprie inițiativă și sperăm să treacă la vot. Avem uh, deja o unanimitate aproape conturată și sigur că ne-am fi dorit și o inițiativă din partea Comisiei, fiindcă tratatul propune și așa ceva. Așa că v-aș ruga să mm, aveți în vedere acest subiect în continuare și să participați la discuțiile între Comisie și Parlament. Are cuvântul doamna Tain. Ja, Herr Kommissar, vielen Dank. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc pentru prezentarea exhaustivă și mie mi se pare că procedura administrativă și legislația aferentă acesteia este un subiect foarte important. Eu am participat la grupul special de lucru și am constatat că uh, drepturile cartelurilor nu, dreptul cartelului nu este bine reglementat în continuare și ar trebui să vedem cum anume putem să procedăm pe mai departe uh, față de modul în care funcționează instituțiile europene. Sunt de acord cu doamna Lichtenberger. Ar trebui să avem o listă uh, E, e, e nevoie de o listă de principii, dar nu e suficientă aceasta în fața Parlamentului. Comisia, în mod normal, știu că are un calendar. Uh, Dumneavoastră uh, acționați uh, de obicei pe un calendar bine determinat și vă puteți imagina cam în câți ani ar putea intra în vigoare o asemenea legislație? De asemenea, vreau să știu ce opoziție manifestă statele membre, pentru că deja cred că ați vorbit cu acestea. Și apoi uh, discutăm despre cartonașul galben. Eu uh, sunt o adeptă a principiului subsidiarității și mă bucur că cel puțin acum am reușit să depășim un prim obstacol, chit că nu sunt foarte fericită de acest subiect. Dumneavoastră ați promis că veți verifica în continuare ce se întâmplă, iar cred că în ceea ce privește opinia publică, aceasta a aflat deja ce se întâmplă cu acest subiect de aceea eu cred că comisia ar trebui să aibă deja o opinie gata formată pe diferitele aspecte implicate, se poate identifica deja o tendință de acțiune și dacă da, cam uh, de cât timp ați avea nevoie până să ajungeți la o decizie. Și apoi e vorba de amenzi. În al treilea rând, amenziile sunt foarte importante. Acestea trebuie să fie impuse uh, în uh, de plin acord cu calendarul. Din perspectivă germană, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie respectate Constituțiile naționale. Comisia știe foarte bine ce se întâmplă în modul în care se depune o nouă directivă. De exemplu, era vorba de stocarea datelor. Aceasta, acesta este un exemplu de directivă de care nu se bucură nimeni. Opozi- um, opoziția în rândul statelor membre a fost foarte mare, nu cred că ar trebui să mai muncim pe o directivă despre care știm din capul locului că e necesar să fie mult prelucrată și va fi foarte dificil. Nu cred că ar trebui să mai avem această abordare și să amenințăm doar cu amenziile. Eu cred că ar trebui să acționăm pe, pe cazuri. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Zviev care cuvântul.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 Era vorba, după cum am spus, de prudența cu care trebuie să tratăm acest dosar. E un dosar extrem de important pentru toate întrebările care circulă uh, acum. Și colegii mei au menționat câteva dintre ele. Discutând despre acel cartonaș galben. L-ați menționat întreagăt dar eu cred că în spatele acestui subiect se ascunde ceva mult mai important. În ultimul timp constatăm că parlamentele naționale au devenit foarte sensibile la tot ceea ce implică principiul subsidiarității și uh, insistă pe acesta. Noi știm foarte bine și știți și dumneavoastră foarte bine, domnule comisar, că noi răspundem de acest subiect al subsidiarității și cred că împreună vom reuși totuși să ajungem la un rezultat favorabil. Uh, cu permisiunea dumneavoastră, v-aș cere mai multe detalii despre planurile Comisiei Europene și, desigur, m-ar interesa și o încadrare în timp. Mulțumesc. Uh, acum are cuvântul domnul Gargani și apoi domnul comisar. Presidente, eu, ascultare el suo intervento, che credo sia puntuale, che sia... Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat intervenția dumneavoastră cu atenție. Ceea ce ne-ați spus are și însemnătate politică, bineînțeles. Introducerea dumneavoastră m-a dus la următorul gând. Și anume trebuie să ne gândim la o legislație europeană care, bineînțeles, se oglindește și în legislațiile naționale. Același lucru se întâmplă și în ceea ce privește administrația. Procedura a început deja să influențeze legislațiile naționale prin legislația europeană, prin hotărârile Curții de Justiție, care au consecințe și asupra administrațiilor din statele membre iar în al treilea rând prin faptul că statele membre au introdus standarde europene în administrația lor, bineînțeles păstrându-și autonomia. Dreptul administrativ este condus direct și indirect, influențat de ceea ce se întâmplă la nivel european și acum vorbim de un proces de armonizare a standardelor prin intermediul administrației. Există o interacțiune între legislația națională și legislația europeană. Jurisprudența Curții Europene de Justiție joacă și ea un rol important. Și apoi, documentele legislative secundare au crescut în însemnătate în ultimii ani, aș dori să lărgesc puțin, uh, cele, să extind puțin cele spuse de colegul Berlinger, care a încercat să ne dea o privire de ansamblu și eu aș dori să fac referire la anumite puncte. De exemplu, la o guvernare europeană, o guvernare la nivel european și în ceea ce privește domeniul monetar, dar și în alte domenii. E clar că avem nevoie de o legislație europeană care să asigure o armonizare bună. trebuie să existe și un echilibru între suveranitate națională și supranațională. Însă cred că e important aici să avem o abordare la nivel administrativ și nu să punem accentul pe guvernare. Adică să vorbim de o adevărată armonizare, dar prin dezvoltări, pentru că acum vorbim de o stagnare în Europa și trebuie să vedem cum să o depășim. Cred că acest lucru ține de dumneavoastră. Domnul Berlinger lucrează împreună cu colegii săi la un raport și cred că și i s-a cerut să verifice ce prezentăm noi aici. Însă cred că e important și e important să reținem că Europa trebuie să joace un nou rol trebuie să aibă o mai mare influență și în ceea ce privește dreptul administrativ. Desigur, există aici mulți factori specifici, însă cred că acesta este punctul central și e nevoie de un salt calitativ înainte. E nevoie de o politică eficientă. Mulțumesc. Mulțumim, domnule vicepreședinte. Aveți cuvântul. Thank, you very much, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund în ordinea în care mi s-au pus întrebările. Mulțumesc domnului Karim pentru toate comentariile și sugestiile sale. Are dreptate. IMM-urile încă nu folosesc piața unică așa cum ar trebui. Am văzut că doar 2% dintre IMM-uri se implică în comerț transfrontalier și în mod normal este vorba de frontiera cea mai apropiată, deci nu ajung în state terțe sau pe distanțe mai mari. Există bariere lingvistice, însă deseori există și bariere administrative. Cât de dificil ar fi dacă uh, s-ar angaja în asemenea activități. Odată ce știm că aceste IMM-uri se reprezintă locomotiva oricărei economii, uh, Trebuie să, să ne gândim mai mult la cum putem facilita faptul ca aceste IMM-uri să uh, funcționeze pe piața unică. Să avem, de exemplu, un regim de impozitare unic pentru aceste IMM-uri, să avem un singur drept contractual pe care să îl folosească IMM-urile peste tot în Uniune, Acestea sunt ideile prezentate de comisie, însă vă imaginați că discuțiile cu statele membre nu sunt uh, foarte ușoare. Mă întrebați cum ne-am uh, îndeplinit angajamentul de a reduce povara administrativă cu 25%. Vă, după cum v-am spus, ne-am depășit acest uh, obiectiv, am ajuns la 33% și am sugerat schimbarea legislației pentru a reduce povara administrativă în Uniunea Europeană cu 33%. Am făcut această propunere. Acum legislația este pe masa celorlalți factori, la Parlament și la Consiliu. Bineînțeles că aceste inițiative trebuie să urmează să fie aprobate este foarte important ceea ce ați spus dumneavoastră, felul în care statele membre utilizează această oportunitate de a simplifica legislația și cum o transpun la nivel național. După aceea, cum evită practica extrem de dificilă, a, uh, extrem de dăunătoare asupra reglementării. Aceasta poate să fie legată de obligațiile de transpunere și este legată de legislație. De, de obicei, problemele legate de legislația comunitară uh, vin din partea statelor membre. Uh, statele membre se simt nevoite să complice și mai mult legislația comunitară. În acest caz, uh, statele membre înăbușă activitățile de afaceri. De aceea aș spune că în ultimele câteva luni am văzut o schimbare de mentalitate în felul în care comunică statele membre unele cu celelalte. Reprezint Comisia Europeană la Consiliul de Afaceri Generale, care pregătește ordinea de zi pentru fiecare Consiliu. Statele membre își doresc să fie mult mai concrete și mult mai precise, pentru că unele stat, în unele state membre nu pot să fie utilizate avantajele pieței unice. Haideți să vedem cât de mult durează implementarea directivei serviciilor. De ce nu putem pune în aplicare legislația cu privire la brevete pe care lucrăm de mai mult de 30 de ani? Am susținut așadar foarte mult inițiativa președinților Barroso și Van Rompuy de a veni cu mm, probleme concrete, de a arăta cu degetul statele care în, în, întârzie implementarea, care nu implementează piața și nu folosesc potențialul de plin al pieței unice. Acest lucru se va vedea la Consiliul din iunie din acest an. Noi la Comisie suntem pregătiți să fim mult mai concreți, mai preciși, să arătăm cu degetul statele care dau dovadă de cele mai multe neajunsuri în ceea ce privește implementarea și transpunerea, în ceea ce privește calitatea legislației și evaluările de impact. Aici încercăm să îmbunătățim constant calitatea. Însă sunt conștient că situația nu este ideală. Trebuie să incorporăm întotdeauna cele mai, mult, cele mai noi metode de lucru și să fim pe cât de transparenți posibil. Acum, fiecare propunere de legislație este însoțită de o evaluare de impact. Aceasta a fost o cerere de la Parlamentul European, de la Parlamentele Naționale, însă ni se spune că uneori aceste evaluări de impact sunt prea îndelung, prea lungi, prea dificil de citit. Am încercat să le limităm și să le simplificăm, să fi, le traducem în toate limbile comunitare pentru a uh, arăta că aceste uh, concluzii sunt puse la dispoziția Parlamentului European și a celorlalte parlamente. Ne încurajează faptul că și Parlamentul European și-a dezvoltat capacitatea de evaluare de impact. Acest, această evaluare de impact putea să fie făcută pentru propunere globale ale Comisiei, însă nu, putea, nu se putea face o evaluare de impact asupra amendamentelor care veneau din partea Parlamentului și de aceea ne bucură această nouă capacitate a Parlamentului European. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Richtenberger pentru comentariile sale legate de statutul funcționarilor. Dezbaterea cu statele membre nu este foarte ușoară Uh, trebuie să explic că 90% din bugetul, 94% din bugetul Uniunii se întoarce la statele membre prin diverse programe și doar 6% uh, este dedicat administrației și nu se pot uh, extrage mai multe miliarde de la un buget atât de mic. Uh, nu se poate economisi și mai mult, pentru că altfel s-ar uh, afecta capacitatea Uniunii Europene de a recruta cele mai bune persoane pentru a lucra pentru instituții. Avem nevoie de acești oameni pentru că administrația este foarte redusă. Dacă comparăm uh, administrația la dimensiunea comisiei, numărul de funcționari este Uh, mai mic de trei ori decât uh, funcționarii de la un departament din Regatul Unit, care are 99.000 de angajați. Lucrăm în 23 de limbi și comunicăm într-un mediu uh, multicultural. Avem nevoie de calitate și sper că acest argument va avea câștig de cauză în final, pentru că și statele membre sunt de părere că avem nevoie de o bună administrație, avem nevoie de persoanele cele mai bune și de cei mai buni oameni angajați la instituțiile europene. Uh, statutul funcționarilor va continua să fie în vigoare chiar dacă nu convenim asupra propunerii Comisiei până la sfârșitul anului. Însă ce nu va fi, uh, ce nu va fi stabilit va fi metoda salarială. Dacă nu va Eh, va fi și impozitul special care ajunge la 6% până în acel moment. Eh, este și o motivare din partea stat, pentru statele membre pentru a ajunge la un acord pentru că altfel nu va fi prelevat, prelevat nici acest impozit special. De aceea, argumentele comisiei că avem nevoie de un statut al funcționarilor, de o metodă de calculare a salariilor, fac parte dintr-un argument general uh, că avem nevoie de un cadru financiar multianual până la sfârșitul anului, pentru că mai avem doar un an de discuții cu Parlamentul și cu Consiliul, uh, pentru că în toate celelalte propuneri trebuie să avem nevoie de uh, cadrul financiar multianual. Avem, este nevoie însă de voință politică, hotărâre politică din partea Consiliului pentru a ajunge la un acord bun. Dacă ne gândim la grupurile părților interesate, cu toții suntem de acord că avem nevoie de o reprezentare echilibrată a părților interesate. În funcție de grupul reprezentat, întotdeauna avem impresia că cineva este reprezentat prea mult și alții reprezentați prea puțin. Cu toții suntem de acord că avem nevoie de un echilibru, pentru că doar în acest caz vom avea rezultate echilibrate avem o experiență foarte bună cu consultările publice, cu implicarea cetățenilor, a parlamentelor naționale în acest proces și vom continua, bineînțeles, să utilizăm acest instrument. Am avut un dialog pe termen lung cu doamna Lichtenberger în legătură cu uh, preocupările sale în legătură cu drepturile cetățenilor în cazul încălcărilor. Și aici, pe cât de mult posibil, cu restrângerile din avem trebuie să ținem cont de restrângerile care vin din uh, de la Curtea de Justiție Europeană. Uh, informăm cetățenii în legătură cu înregistrarea plângerii, în legătură cu fiecare pas întreprins în cazul lor și, bineînțeles, în momentul unui aviz motivat, uh, în momentul publicării, informăm și mass media, oferim posibilități posibilitatea ca dacă lucrurile se prelungesc și există mai multe plângeri, există și posibilitatea întâlnirilor cu cetățenii uh, vizați pentru a informa în legătură cu felul în care decurge procedura. Mai mulți uh, membri au făcut referire la dreptul administrativ, domnul Gargani, domnul Karim, domnul Bellinger și doamna Tain. Un principiu cheie pentru noi este căutarea soluției optime pentru a fi cât mai eficienți posibil. Pentru că eficiența noastră globală ar trebui să fie principiul de bază pentru toți rezultatele grupului de lucru au fost luate în considerare și vedem că uneori concluziile sunt cam abstracte pentru că sunt bazate pe situația ideală în care totul se întâmplă așa cum trebuie. Însă dacă ne confruntăm cu probleme con- concrete, vedem că există instrumente specifice cu care putem ajunge la rezultate mai bune. Însă, subliniez că sunt pregătit să conlucrăm foarte îndeaproape, concret și dacă e nevoie de o propunere pentru o legislație administrativă pentru toate instituțiile Uniunii, uh, suntem deschiși. În momentul de față nu împărtășim acest punct de vedere, însă suntem deschiși în a găsi cea mai eficientă abordare. Sunt de acord cu domnul Gargani și cu domnul Berninger că ar trebui să facem mai mult. Mulți dintre dumneavoastră ați participat la discuțiile pentru tratatul, tratatul constituțional, tratatul de la Lisabona și că există o încercare de a face mai mult. Tratatul de la Lisabona a fost limita în momentul de față și în ultimii doi ani am văzut că piețele financiare au uh, dus la o integrare europeană mult mai apro- apropiată decât s-ar fi gândit uh, cei mai îndrăzneți politicieni de atunci. Trebuie să ne gândim la guvernarea economică a Uniunii Europene. Documentele pe care le-am adoptat astăzi uh, înregistrează nu doar opinia Comisiei în legătură cu ceea ce ar trebui să fie principiile pentru o mai bună guvernare economică în fiecare stat membru, ci în legătură cu ceea ce trebuie să făcut la nivel european. Mai există și o parte foarte importantă uh, dedicată viziunii pentru Uniunea Europeană. Vrem să avem o Uniune economică și monetară în Europa bazând această Uniune pe noua guvernanță economică adoptată împreună, care ne dă instrumente foarte operaționale în uh, pachetul cu șase măsuri și pachetul cu două măsuri de acum. Vor exista teme care vor fi discutate la Consiliul European din iunie și este foarte important să uh, avem o uniune bancară, o garanție uh, Uh, a depunerilor uh, în întreaga Europa. Trebuie să continuăm în legătură cu obligațiunile europene. Există diferențe de opinie între statele membre, însă dacă obligațiunile ar trebui să fie începutul sau sfârșitul, însă toată lumea este de acord că avem nevoie de ele, avem aceeași monedă, aceeași piață, aceeași economie și avem nevoie de acest instrument. Așadar, nu este vorba de dacă, ci de când. Trebuie să discutăm pentru a vedea cum putem reacționa la situația actuală și la vulnerabilitățile introduse, introduse de criză pentru a crea o uniune economică și monetară, eh, precum și o uniune politică mult mai consolidată. Pentru a răspunde doamnei Tain și cartonașului Galben, Aici, de la bun început, trebuie să fie foarte clar trebuie să fie foarte clare lucrurile pentru că este vorba de, de legislație și trebuie să urmărim litera tratatului. Am recunoscut uh, acum că Comisia Europeană a primit un cartonaș galben. Avem 19 voturi care vin de la parlamentele naționale sau camere ale acestora și pragul a fost atins pentru începerea acestei proceduri de cartonaș galben. Avem la dispoziția noastră trei opțiuni prevăzute în tratat. Putem să explicăm, putem să amendăm sau să retragem. Trebuie să analizăm pentru a vedea care sunt criticile majore uh, problemele cele mai mari pentru parlamentele naționale, după care decidem care va fi acțiunea necesară. Și vă asigur că nu vom aștepta ani de zile, pentru că suntem foarte conștienți de faptul că ceea ce s-a întâmplat astăzi este foarte important. Pentru prima dată a funcționat mecanismul de verificare a subsidiarității și vom uh, veni cu un răspuns foarte concret la acest, acest cartonaș galben curând. Pentru a-i răspunde domnului Svivka, are dreptate. Parlamentele naționale sunt uh, din ce în ce mai active în afacerile europene uh, datorită dialogului politic pe care îl avem cu parlamentele. Am primit 2000, eh, mai mult de 2000 de avizuri de la începutul anului și în general am primit eh, peste 170.000 de avize pe Am primit foarte multe avize și alegerile pentru Parlamentul European nu ar trebui să fie bazate pe probleme naționale, ci europene și implicarea uh, parlamentelor naționale ne ajută la transpunerea legislației, să evităm suprareglementarea pentru că este un lucru foarte important pentru noi toți. Cred că i-am răspuns deja domnului Gargani când m-am referit la problemele de guvernanță economică. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președinte Comisiei. Vă mulțumim, domnule vicepreședinte. Credem că acest schimb de opinie a fost unul foarte bun și de ajutor. Ne vom reîntâlni cu o altă ocazie când vom discuta despre statutul funcționarilor în continuare în această lună vom discuta și cu Consiliul și să vedem în ce poziție vom, aduce, vom ajunge. Și putem cu aceasta să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, la punctul 14, unde am o propunere. E vorba de schimbul de opinie cu privire la acta, asupra căreia vom vota mâine. Acum am fost ceru- mi s-a cerut în, din grupul politic să putem face declarații din partea grupurilor politice. Eu zic că da, ar fi foarte bine așa, mâine vom continua cu cu votul și atunci schimbul de opinie ar putea să aibă loc mâine, pentru că am putea auzi declarații din partea grupurilor politice, dacă doriți să faceți acest lucru, iar apoi vom vota mâine. Sunteți de acord? Doamna Wilkström are cuvântul. En bra idé att man håller sig till dagordningen de är en god Mulțumesc. Nu e niciodată o idee foarte bună să nu ne ținem de ordinea de zi, pentru că e un cadru bun pentru asemenea reuniune. E important și pentru cetățenii care ne ascultă, pentru că ședința noastră este transmisă pe internet și de aceea eu aș dori uh, ca cei care doresc să spună ceva să aibă ocazia să o facă și astăzi, pentru că acest punct apare pe ordinea de zi. Domnul președinte, și mâine se află pe ordinea de zi și mâine dacă votăm fără declarație, atunci nu știu dacă situația va fi mai bună. Însă dacă doriți astăzi să luați cuvântul, din partea mea nu e nici o problemă. Bine, atunci, doamnă, aveți cuvântul, vă rog. Mie mi se pare important să acționăm așa pentru că mie mi-au cerut colegi din diferite grupuri politice să după evenimentele de la următoarea reuniune și nu știu dacă acești colegi vor fi prezenți mâine sau nu. Așa că, stimate domnule președinte, stimați colegi, grupul liberal și-a prezentat deja poziția în ceea ce privește acta la o conferință de presă din această instituție, unde președintele grupului nostru, domnul Forhofstadt, dar și raportorii din umbră, din uh, comisiile de fond au făcut acest lucru. Poziția noastră este foarte clară și foarte simplă. Noi credem că există o nevoie de a proteja proprietatea intelectuală în secolul 21. Acesta este punctul cheie pentru noi. Mai ales că acum trăim cu toții într-o eră digitală și trebuie să facem acest lucru la un nivel internațional. Însă am ajuns la concluzia că acta nu e instrumentul potrivit pe care să îl folosim, pentru că nu va proteja suficient drepturile de proprietate intelectuală. Este clar că felul în care s-a negociat acest actor nu a dus la o creștere a credibilității pentru cetățenii din statele membre, în ceea ce privește obiectivele și instrumentele de a ajunge în punctul în care ne dorim. Din punctul nostru de vedere, există o lipsă de transparență față de cetățeni pe timpul negocierilor, apoi nu există garanții suficiente în ceea ce privește protejarea drepturilor fundamentale. Aceste două elemente au dus la situația în care ne aflăm acum și eu regret foarte mult acest fapt. Membrii liberali ale acestei comisii vor vota nu în ceea ce privește acest acord. Vreau ca un lucru să fie clar. Acest vot nu nu este un vot împotriva nevoii de a proteja proprietatea intelectuală drepturile de proprietate intelectuală. Nu, noi spunem nu acestui acord în special și sperăm că dacă se va lucra asupra unor acorduri sectoriale, atunci situația va fi diferită. Această muncă trebuie să înceapă cât de curând posibil. Știm că există provocări, Însă credem că e singura posibilitate de a avansa și de a depăși această situație problematică. Așa că vom vota nu pentru acest acord, și așteptăm o nouă abordare cât de repede posibil. Aș mai spune câte ceva foarte pe scurt despre ultima reuniune în comisie, atunci când am sprijinit o amânare a votului cu privire la acest subiect. Această amânare a fost cerută de colegii noștri din PPE. În conferința de presă de după am spus că printre anumiți colegi pare să dăinuie o confuzie cu privire la motivul pentru care grupul ALDE și eu am sprijinit amânarea. Pentru mine lucrurile sunt foarte simple. Într-un spirit de bună cooperare pe, între familiile politice și pentru că mai mulți colegi au cerut ceva mai mult timp pentru a putea să analizeze noile informații care tocmai fuseseră publicate, de aceea eu mi-am dorit să fiu generoasă. Amânarea nu a afectat calendarul din Comisia de Fond, așa că nu am văzut de ce ar fi o problemă să oferim mai mult timp colegilor, astfel încât să poată să analizeze noile documente. Pur și simplu le-am dat un timp de răgaz. Poziția ALDE a fost clară și la ultima noastră reuniune și această poziție nu s-a schimbat de atunci. Aceasta a fost declarația pe care am dorit să o fac, domnule președinte, pentru a înlătura orice fel de nelămuriri ar putea să aibă colegii. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să vă atrag atenția asupra scrisorii domnului de Gurt, care este răspuns la scrisoarea noastră. Domnule Engstrom are cuvântul, vă rog. Mulțumesc! Evident, nu e niciun secret că și Partidul Piraților și Verzii sunt împotriva acordului ACTA. Credem că e o idee proastă din mai multe motive, inclusiv pe cele, din cele pe care tocmai le-am auzit de la colega noastră, dar mai sunt și multe altele. În special aș dori să vorbesc despre acest proiect de aviz al doamnei Galo, asupra căruia vom vota mâine. un număr de experți juridici au criticat acordul ACTA. Aveau mari îndoieli între compatibilitatea ACTA și drepturile fundamentale. Au fost păreri independente, apoi supraveghetorul privind protecția datelor la nivel european a avut o poziție foarte critică. Până la urmă, Chiar și Comisia a ascultat toate aceste critici și a trimis acta la Curtea de Justiție. Totuși, da, a ajuns până la urmă la Curtea de Justiție și aceasta va veni cu o propunere. Pentru a spune nu acordului, nu trebuie să ascultăm răspunsul curții, putem să spunem. Nu chiar dacă până la urmă, din punct de vedere tehnic, totul e legal. Dar ca noi să recomandăm un consimțământ pentru acta înainte să ascultăm răspunsul curții, ei bine, cred că am trimite un semnal foarte ciudat și anume că nu ne luăm pe noi înșine în serios. Dacă comisia jurii nu așteaptă răspunsul curții, deși Comisia Europeană ne-a cerut acest lucru, ei bine, eu cred că lucrurile ar fi foarte ciudate. Eu voi vota nu mâine și îi încurajez și pe ceilalți colegi din comisia noastră să facă la fel, pentru că cred că așa trebuie să procedăm. Mulțumesc! Mulțumim! Are cuvântul domnul Berlinger acum. În numele socialiștilor și democraților, am spus deja care este părerea noastră cu privire la acest subiect. Știți ce credem noi. În această comisie, însă cu toate acestea, voi repeta o parte dintre ideile deja exprimate. Pornim de la două premise. Prima e că din motive istorice și care țin de natura grupului nostru, Grupul nostru a luat ființă astfel în, pentru a apăra munca, orice tip de muncă. Așa că ideea remunerării pentru cineva care lucrează e ceva ce prețuim foarte mult. Acum, în politica europeană, trebuie să protejăm și munca intelectuală. de asemenea și tot ce ține de industriile creative. Așa că poziția noastră mâine ținând cont de existența internetului, răspândirea informațiilor, observăm că munca se schimbă și se schimbă și diferitele relații existente. Relația dintre consumator și producător este cea care se schimbă. Există noi căi de accesare a culturii acum, niște lucruri la care nici măcar nu visam acum 20 sau 30 de ani. Așa că acesta este un, un aspect foarte important. Nu vorbim doar drept, despre drepturile fundamentale la cultură, drept care apare în multe constituții, ci vorbim de modul în care se dezvoltă civilizația. Acum toate aceste aspecte ne transpun într-o nouă situație. O situație în care deja analizăm de câteva secole dreptul proprietății intelectuale, dar dintr-o dată acesta e expirat. Accesul la drepturile de proprietate intelectuală nu pot să arate la fel așa cum apar în majoritatea constituțiilor și legislațiilor. De aceea vorbim despre o schimbare radicală. Dacă nu găsim noi metode de a face față acestei probleme, atunci vom ajunge la o stagnare între două bunuri care intră acum în conflict unul cu celălalt. Însă noi nu ne dorim să uh, ne aflăm în fața unei alegeri. Trebuie să găsim o soluție echilibrată pentru aceste două tipuri de bunuri, aceste două lucruri. În acest context, chestiunea legată de acta nu este doar una ce ține de domeniul juridic. Nu vorbim doar de, de felul în care a fost proiectat acest acord internațional, ci vorbim despre o chestiune politică. Acta a dus la niște reacții uriașe ale opiniei publice în toată lumea. Ne-a arătat că există un mare nivel de nesiguranță chiar dacă informațiile nu au fost întotdeauna cele mai corecte cu privire la acest subiect. Însă trebuie să ținem cont de faptul că au existat aceste reacții uriașe. Unele grupuri au reacționat mai mult decât celelalte, însă peste tot în lume, în Europa, în America, a existat această reacție puternică, fie ea justificată sau nu. Însă e o îngrijorare, e ceva ce ne arată că are loc are loc o revoluție în mediul digital. Parlamentul este o organizație politică, o instituție politică și trebuie să ține cont de aceste reacții, de această situație politică. Acta a fost o mare greșeală politică. Acest lucru a devenit evident și de aceea nu putem merge înainte. Vorbim despre un lucru politic care s-a dovedit a fi o greșeală. E bine dacă ne oprim aici, dar să continuăm e pur și simplu diabolic, așa că trebuie să evităm o asemenea situație. Ce încercăm noi să facem acum? Încercăm să ne folosim de metodele tradiționale, însă ceva lipsește. Avem un nou model economic pentru proprietatea intelectuală, economic, nu doar juridic. Și nicăieri nu s-a ținut cont de acest fapt pe parcursul discuțiilor. Am auzit de chestiunea pirateriei. Mm, dumnealui a vorbit despre el pentru că aduce un număr crescut de voturi. Însă să ne gândim, toate aceste fenomene sunt niște fenomene reale și nu imaginare. Vremurile s-au schimbat. Vorbim despre un punct foarte important aici. Vă mulțumim. Are cuvântul acum doamna Galo. Si, monsieur le président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să revin la fondul ACTA, am vorbit foarte mult despre ACTA, deci problema s-a terminat pentru mine, însă aș dori să răspund la un, o întrebare clară a colegului Engström. Dacă vreau să explic un aviz, a, dacă vreau să explic acum, este uh, doar pentru că raportorul INTA, care este socialist, uh, a refuzat să aștepte avizul Curții de Justiție. Nu noi am decis, decis acest lucru, ceea ce mi se pare curi, curios în uh, reproșurile pe care le aduce colega Engström este că spune că oricum nimeni nu va ține cont de avizul Curții de Justiție. Deci nu știm dacă trebuie să așteptăm acest aviz sau dacă de ce îl așteptăm dacă nimeni nu va ține cont de el? Eu am dat un aviz favorabil pentru că avizul meu este unul de natură juridică. Am înțeles de luni de zile că nu mai suntem în domeniul juridic, am intrat în domeniul politicii, al ideologiei, uh, în domeniul emoțional și împotriva fricii nu se poate face nimic. Eh, cred că strămoșii noștri, eh, strămoșilor noștri le era frică. Și eu nu pot să eh, îmi modific părerea juridică și în funcție de teamă. Și de aceea vă rog să votați pentru mâine. Geringer, Doamna Geringer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc doamnei Galo pentru activitate. Doamna Galo, dumneavoastră ați dat dovadă de curaj și ați abordat subiectul într-o manieră exhaustivă. De ce spun că ați dat dovadă de curaj? Fiindcă opinia publică e împotriva acordului acto, acta. Iar uh, când cineva apără acta, într-adevăr, acea persoană dă dovadă de curaj. doresc să menționez câteva aspecte care poate n-au fost avute în vedere de colegii mei. Pe 22 februarie, comisarul de Cucht a anunțat că va trimite acta la curte, dar nu a făcut-o. Noi am așteptat și uite așa s-au perindat următoarele luni până în aprilie când s-a făcut o interpelare uh, la curte. Noi, în acest timp, uh, am purtat dezbateri, ne-am gândit în continuare cum anume am putea proceda, dacă să așteptăm opinia curții sau nu. Ei bine, problema este că deocamdată acea întrebare uh, că la un moment dat întârziase acțiunea comisiei. Doar în urmă cu două săptămâni comisia a sesizat curtea. Eu cred că ar fi trebuit să se întâmple mai repede. Parlamentul țărilor de jos a respins ratificarea acta. Deci avem un prim caz de respingere. Dincolo de asta, Donald Tusk, premierul polonez, care la un moment dat a deținut președinția Uh, Consiliul European, a intervenit și el. Știți că... Știți, și știți prea bine ce s-a întâmplat în Polonia ca reacție la acta. Premierul polonez a fost cel care a purtat negocierile. Și totuși, la final și-a schimbat poziția. Există în continuare prea multe semne de întrebare în acest acord. E un, are o structură juridică ce mai degrabă ridică întrebări decât să ofere răspunsuri. E un document prost și eu cred că ar trebui să respingem acordul. Sigur că trebuie să rezolvăm problema contrafacerii, a pirateriei și așa mai departe. Și, bineînțeles, uh, că trebuie să ținem cont de faptul că e altfel situația când e vorba de produse și când e vorba de schimb de date. Mulțumesc, domnule președinte. Când e vorba de acest subiect, uh, vreau să vă spun că... Am asistat la vot și începând uh, de la raportor cu care am fost uh, coleg în Parlamentul European, în hemiciclu, îmi este foarte bun prieten, însă în legătură cu care uh, am o altă poziție. Însă înțeleg poziția grupului meu politic, înțeleg că nu putem să reducem totul la da sau nu, la o poziție maniheistă am o admirație foarte mare pentru domnul Berlinger, pentru Lidia, pentru colega mea Castex, care nu știu dacă va lua cuvântul. Îi înțeleg pe toți. Însă, în 20 de minute, sunt 5 fără 20 la ora 5, ca la corrida, la Madrid, se va prezenta o carte pe care am publicat-o Pablo Sanchez, asistenții noștri și cu mine, care, care carte are patru capitole. Și unul dintre aceste capitole, deci 25% din carte, se referă la susținerea acta și la susținerea drepturilor de autor și la ce trebuie să facem oamenii politici uh, pentru a susține pe victimele uh, pirateriei de asemenea, susținem curajul independent de pozițiile politice pe care le-am văzut, eh, eh, susținem curajul doamnei Gallo eh, pentru a apăra drepturile de autor. Și acest lucru nu ține de un partid sau de o idee politică. Este vorba de rațiunea care trebuie să primeze în fața sentimentelor. Trebuie să îi înțelegem și pe autori. Eu, ca și dumneavoastră, pot să-mi imaginez, uh, pot să-mi imaginez dilema uh, care, pe care au, uh, de care s-a, s-a scris foarte mult și însă pot să vă spun un lucru. Pot să cer o întârziere, pot să cer o neutralitate, în plen, însă nu pot să fiu împotriva acta pentru că sunt convins că este necesar să-i apărăm pe autori. Că deja uh, am trecut de misticismul politic. Ar trebui să spunem lucrurilor clar. Acum a venit ora autorilor, a victimelor. Este vorba să ne gândim și să fim inteligenți. Este momentul în care Europa se va uh, distinge de restul lumii, nu doar în legătură cu locurile de muncă, ci prin creația intelectuală care este rațiunea de a fi a activității noastre. Este vorba de spiritul european care ne face să fim uh, o identitate europeană față de statele emergente care uh, în momentul de față concurează cu noi. Orice gest pentru acta, acest gest în favoarea acta va fi greu pentru mine, însă este necesar. Bineînțeles că am votat pentru și împotriva opiniilor uh, partidului meu. Am 50 de ani de vechime în politică. Am votat împreună împotriva partidului meu și cu alte ocazii, apărând uh, limba spaniolă. Cum să nu apăr limba spaniolă? Trebuie să înțelegem ceea ce trebuie să așteptăm, apărăm cei care suntem lingviști, care suntem autori, creatori de opinie. Trebuie să apărăm limba spaniolă în fața uh, intervențiilor dușmanilor noștri. Și acum am o dilemă, însă îmi asum o decizie politică. Nu pot fi uh, împotriva acta conform liniei partidului. Știu că acta are foarte multe probleme, știu că se impune o discuție parlamentară. Ar fi probabil optim un alt acord, însă trebuie să spunem că acta răspunde la o situație de urgență și este vorba de o urgență. Este urgent Uh, drepturile de autor sunt în criză. Este necesar ca Parlamentul și oamenii politice, politici să fie consecvenți față de autori. Și eu, oricare ar fi prețul, sunt pentru acta, sunt pentru autori și aplaud gestul doamnei Galo. Herr Kollege Messerschmidt, vielen Dank. Domnul Messerschmidt are cuvântul. When you speak so loud. Thank you, Chair, and thank you for granting me the floor. This is my first time taking the floor here. Mulțumesc, domnule președinte. E prima dată când iau cuvântul la juri și mărturisesc că um, mă simt uluit. Se pare că oamenii au atâtea întrebări care ar uh, fi putut fi răspunse atât de ușor de estimatul nostru coleg, nu la curte, nu la serviciul juridic, uh, și așa mai departe. Mulți ar fi putut evita o pierdere de vreme pe acest subiect. Eu cred că chestiunea aceasta este puțin mai complexă decât uh, ceea ce a fost descris în această retorică plină de eroism. Le datorăm partenerilor noștri internaționali un răspuns la chestiunile care uh, au apărut pe ordinea de zi. Singurul argument pentru a nu amâna subiectul este că s-a transmis un uh, mesaj statelor membre că nu credem în aceste drepturi. Știm totuși că multe state membre au amânat procesul de ratificare. Deci, chiar dacă mâine Parlamentul European ar decide să amâne decizia pe acta, nici măcar să spună nu, ci doar să amâne, Parlamentul European nu ar transmite un semnal precum, atât de puternic precum au făcut-o statele membre. Uh, și oricum, trebuie să existe un acord între cele 27 de state membre și apoi între instituțiile europene. E vorba de un întreg proces de ratificare. Dacă cineva va decide o amânare mâine, nu se va schimba substanța, pentru că în continuare trebuie să așteptăm decizia statelor membre. Așa că indiferent uh, de lipsa uh, pasiunii de care am dat dovadă în această intervenție, vreau să vă spun că trebuie să așteptăm mai întâi să ne spună judecătorii ce trebuie să uh, înțelegem în ceea ce privește uh, proporționalitatea și alte chestiuni uh, de acest gen, să știm ce fel de drepturi trebuie protejate, în ce manieră, în cadrul cărei jurisprudențe. Altminteri am fi, uh, ne-am pripi după cum a spus uh, și doamna Gallo, nu am ști foarte bine ce zboară deasupra capului nostru, avioane sau păsări. Deci, mai întâi trebuie să analizăm exact care este situația, să știm exact despre ce este vorba. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Permiteți-mi, vă rog, să fac o observație de ordin personal, nu în calitate de președinte al jurii, ci în calitate de membru al acestei comisii. Eu cred că nu este ora noastră de glorie astăzi, în maniera în care am tratat acta. Ceea ce susțin masele despre acta nu se regăsește în textul acta. În momentul în care a fost inițiată dezbaterea, am uh, intrat și eu pe Google să văd despre ce este vorba. Pe atunci, acta era pe prima pagină a Google și puteam să parcurgem uh, textul fără niciun fel de problemă vreo 50 de articole să fi fost. Între timp, dacă dați uh, Google Search pentru acta, găsiți textul undeva ascuns pe la 7, 8, 10 pagină, nici de cum pe prima pagină. Pe prima pagină veți găsi doar comentarii. Uh, E bine, problema este că s-a ajuns uh, la o dezbatere pe comentarii și nu pe substanța acta și mie mi se pare că aceasta este problema decisivă aici. Nu cred că mai are rost să dezbatem, pentru că, dat fiind comportamentul extrem de neadecvat al comisiei, mi se pare că s-a procedat greșit. O instituție care negociază un asemenea acord, în momentul când o face, trebuie să fie convinsă de care sunt implicațiile acelui acord, dacă e conform cu acte normative sau nu. Și dacă totuși depune o, o propunere uh, de care nu e foarte sigură, trezește în opinia publică ideea că ceva nu e în regulă totuși. lucrurile sunt cum sunt. Mi se pare că, oricum, situația a luat o razna. Luni la rând am apărut la congrese, am ținut intervenții și am spus acta e un acord bun. Acum nu o să mă sucesc să spun acta e un acord prost. Și mă voi comporta matur și voi vota pentru. E normal ca un acord internațional să nu fie dezbătut uh, și negociat public. Niciodată nu se întâmplă asta cu acordurile internaționale. Prin urmare, nu s-a procedat diferit nici în cazul ACTA. După cum am spus, aceasta a fost doar o afirmație de ordin personal. Procedural, mâine vom vota raportul Galo, Așa cum e stipulat în regulamentul de procedură, raportul Galo e reprezentat de o decizie de consimțământ. Dacă mâine nu vom avea o majoritate, atunci rezultatul logic este că respingem acta nu ne exprimăm uh, consimțământul, secretariatul va transforma justificarea care acum este pentru acta într-o justificare împotriva acta și o va transmite comisiei competente în fond. Deci cam atât uh, din punct de vedere orientativ cu privire la votul de mâine. Dacă mai sunt intervenții, nu mai sunt intervenții, închidem acest subiect. Domnul Mesaroș are cuvântul. Mulțumesc. Domnule președinte, mă simt cumva obligat să intervin prin prisma celor spuse de colegul meu. În urmă cu câteva săptămâni am fost într-o delegație în Noua Zeelandă și a devenit foarte clar că ACTA e un acord acceptat în plan mondial. Stimate coleg, am ascultat argumentele dumneavoastră, dar dincolo de argumente politice n-am auzit nimic. În Noua Zeelandă lumea a fost uh, șocată de modul în care se poate ajunge la uh, o astfel de situație. Oameni care au semnat acta acum vor să o dea la întors. Iar dacă cei 10 ai ACTA vor să conlucreze totuși și să lase Uniunea Europeană în afară, noi vom fi de râsul lumii, pentru că suntem la urma urmei o societate inovatoare. Forța noastră e reprezentată de patrimoniul intelectual, care trebuie protejat. Avem posibilitatea să o facem acum. Și iată că ezităm, pentru că există câteva grupări care se tem noi și noi, la rândul nostru, ne temem în fața presiunilor. Eu cred că e fals că se întâmplă asta. Nu facem altceva decât să sprijinim uh, partidele piraților. Acta e un uh, acord care trebuie semnat și implementat, asta e opinia mea. Mulțumesc, spune președintele. Bun, s-a înțeles, mâine uh, vom vota direct fără a mai face niciun fel de declarație. Acestea fiind spuse, putem să trecem mai departe la punctele 15 și 16 mă gândesc că putem să le tratăm la comun. Uh, domnul Mesaroș, domnule Mesaroș, poftiți, vă rog. O scurtă observație cu privire la ordinea de zi. În această dimineață, punctele 7, 8, 9 și 10 au rămas netratate. În urmă cu două săptămâni, exact aceleași puncte au rămas pe din afară. Vă întreb, ce se va întâmpla în continuare? Pentru că mâine eu nu pot să fiu aici. Da, spune președintele, am propus să le tratăm după punctul 17. Deci le vom avea astăzi pe ordinea de zi, în această după-amiază. Doamna Tain are cuvântul. Hier schon eine Aussprache gehabt. Ähm, heute am avut astăzi un schimb de, am avut deja un schimb de opinie, așa că astăzi vom discuta doar despre amendamente. Am primit amende, amendamente de la trei colegi, de la domnul Paxas, care nu este membru al comisiei noastre, dar care a depus amendamente, apoi de la domnul Gudu și de la doamna, domnul Bodu și doamna Rechner. Acum mă voi limita la a vorbi despre acele amendamente pe care le consider a fi problematice. Încep cu directiva în ceea ce privește sancțiunile. Aici pot să fiu de acord cu majoritatea amendamentelor domnului Bodu și anume și cele legate de acea hotărâre problematică a Curții Europene de Justiție am probleme cu cele două amendamente ale doamnei Regner, care practic vor să extindă domeniul sancțiunilor, cel puțin în legislația germană, asemenea cazuri nu duc la sancțiuni, Știu că am mai discutat despre aceste aspecte și am spus că există terminologie diferită între limba germană din Germania și cea folosită în Austria. Cred că în săptămâna de la Strasbourg vom avea o reuniune cu raportorii din umbră unde voi explica mai bine cum arată legislația austriacă. Însă dacă ne-am luat după registrul german, nu s-ar ajunge la situația de acolo. Până acum nici Comisia, nici statele membre nu au sprijinit acest tip de sancțiuni. Sau poate informațiile nu au ajuns la mine, dar cred că le mai putem discuta la reuniunea raportorilor din umbră. În ceea ce privește regulamentul, avem 32 de amendamente. Există două amendamente 38 și 39, unde se spune că sunt amendamente pentru directivă, deși, de fapt, e vorba despre niște amendamente la regulament. Și de aceea aș cere secretariatului jurii să facă un aviz despre cum trebuie să evaluăm această situație. Poate fi o greșeală de copy-paste, nu știu sigur pentru că, în practică, e un amendament pentru directivă, dar care apare sub la, regula, la secțiunea pentru regulament. Și nu știu exact ce s-a întâmplat aici. Au mai existat asemenea situații și trebuie să vedem exact ce s-a întâmplat. Însă putem clarifica situația despre cum trebuie să evaluăm aceste amendamente mai târziu. Cât despre conținut, am anumite probleme în ceea ce privește definiția utilizării abuzive ale informațiilor privilegiate. Definiția este greu de găsit. Curtea de Justiție se ocupă acum de acest fapt. Ca rezultat ar trebui să avem o definiție, fiecare cuvânt trebuie să fie foarte precis, mai trebuie să apară și cuvântul precis, adică acele persoane care au uh, informații privilegiate precise. Am o problemă și cu această exprimare, dar probabil și colegii pot să intervină aici. Cred că de aceea avem probleme, pentru că definiția nu e de la început destul de clară și acum mai vrem să renunțăm și la cuvântul precis, pre- informații privilegiate precise. Din nou se extinde și mai mult definiția. Apoi există amendamente pe care, dacă am înțeles bine, încearcă să definească ce înseamnă o încercare, o tentativă. Cred că acest lucru nu ține de domeniul Uniunii Europene, ci e la latitudinea statelor membre. În ceea ce trebuie să, eu cred că trebuie să rămânem la termenul de tentativă fără să îl definim mai departe. Eu am tentația de a renunța la aceste amendamente, pentru că acestea fac o relație de învinovățire. Să nu se mai facă sarcina probei. Indiferent dacă vorbim aici de utilizări abuzive ale informației sau nu, întotdeauna este statul, procuratura sau tribunalul cel care trebuie să se ocupe de fapte și să dovedească că a avut loc această faptă penală și lucrurile nu trebuie să stea invers. Și cred că așa stau lucrurile în majoritatea legislațiilor. 36 și 41, amendamentele domnului Bodu, trebuie să mai discutăm despre ele și anume ce înseamnă exact, dacă vorbesc doar despre niște reglementări, standarde tehnice de reglementare, trebuie ca lucrurile să fie mai concrete, însă putem vorbi la reuniunea raportorilor din umbră. Apoi mai avem amendamentul 45, unde se vorbește despre o autoritate de supraveghere care trebuie să aprobe totul și despre acesta trebuie să mai discutăm. Nu înțeleg prea bine amendamentele 49 și 50. Nu mi-a fost clar dacă se va introduce un principiu universal sau nu, sau dacă accentul în aceste amendamente cade pe faptul că totul, toată acțiunea trebuie să se întâmple în statul membru. Dar putem vorbi despre o bursă din Austria care acționează în Singapore, dacă la astfel de cazuri se face referire sau la altceva. Deci nu mi este foarte clar și de aceea aș dori niște clarificări exact ce spun aceste două amendamente. Și cum am spus, va avea loc o reuniune a raportorilor din umbră la Strasburg. Doar doi colegi sunt interesați, domnul Bodu și doamna Regner. Nu știu dacă se va mai implica cineva și va veni la această reuniune. Dacă nu, cred că va fi o reuniune restrânsă și scurtă. Am o rugăminte, domnul Bușoi trebuie să ne părăsească în curând, așa că putem să tratăm acum raportul acestuia și să încheiem dezbaterea acum ca, pentru ca să o continuăm la raportorii din umbră. Domnule Bode, sunteți de acord? Bine, vă mulțumesc foarte mult și atunci nu ne rămâne altceva de făcut decât să luăm o hotărâre data viitoare la reuniunea raportorilor din umbră, pentru că am discutat deja și au rămas amendamentele. Bine, mulțumesc și atunci, domnule Bușoi, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc tuturor colegilor care au exprimat interes în acest dosar important. Avem mai multe, am primit mai multe amendamente și acestea merg în cam aceeași direcție, ceea ce este bine că avem un consens în legătură cu anumite aspecte ale directivei. În ceea ce privește domeniul de aplicare, există un consens că uh, trebuie să trateze doar plângerile consumatorilor împotriva comercianților și nu invers. Există și eh, scheme in, SAL in-house. Eh, susține această independență, însă independența operațională poate să fie respectată dacă punem clauze foarte clare în articolul 6. Trebuie să ținem cont de principiul proporționalității pentru ca directiva să nu ducă la dispariția organismelor actuale de uh, soluționare alternative a dis- alternativă a disputelor. Am anumite rezerve în legătură cu disponibilitatea anumitor state membre de a finanța asemenea scheme. În orice caz, trebuie să ținem cont de domeniul de aplicare și prevederile din articolul 6, experiență, independență și imparțialitate. Dat fiind costul acestor proceduri, proceduri unii colegi consideră că acestea să uh, fie gratis și alții consideră că ar trebui, se ar putea percepe o taxă modică. Uh, consumatorii însă nu cred că ar uh, fi dispuși să plătească, însă o taxă modică ar fi acceptabilă comparativ cu dacă ar fi redusă comparativ cu costul unei, unei proceduri judiciare, însă în orice caz să fie proporțională cu disputa. Mai există și alte probleme în legătură cu voi, în legătură cu care voi propune amendamente de compromis, unde colegii au depus amendamente similare sau care merg în același sens, principiul legalității, cerințele impuse comerciantului, propunerile de transparență, vom ajunge la o poziție solidă în eh, săptămâna, mm, săptămâna viitoare, poziție pe care pot să o apăr în comisia mea de fond, IMCO. Eh, mă bucur că s-a renunțat la eh, interpretare exclusivă conform regulii 50. Mulțumesc. Bine, nimeni nu vrea să ia cuvântul. Atunci, în iunie se va vota. Doamna McCarthy are cuvântul. Vre... Vreau să-i mulțumesc, doamne doctor, domnului Bușoi, pentru munca sa. Uh, îi mulțumesc că ne-a a susținut câteva din amendamentele mele și vreau să-i mulțumesc pentru acest lucru. Mi s-a cerut să vă spun ceva la punctele 19 și 20. Eu și doamna McCarthy ne-am hotărât să le amânăm pentru luna iunie, pentru că mai trebuie să discutăm în legătură cu contabilitatea și directiva privind transparența. Să trebuie să mai existe discuții și în cadrul grupurilor și între raportori. Bine, dacă nu e nimeni împotrivă, atunci am amânat aceste două puncte, știe toată lumea. Și trecem acum la punctele 9 și 10 pe care doream să le tratăm după 17 și anume rapoartele domnului Mețaroș. Vă rog, aveți cuvântul. Köszönöm, elnök úr. Hát Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, tot a mers foarte repede, nu mă așteptam să iau cuvântul atât de rapid. Vorbim aici de două puncte de pe ordinea de zi care au de a face cu EIT, adică o, Institutul European de Inovare și Tehnologie. Comisia Jurii are două avize în care tratează acest institut. În următorii șapte ani, EIT, în cadrul programului Orizont 2020, va fi tratat. E vorba de un regulament în ceea ce privește înființarea acestei, acestui institut. Vorbim de un regulament din anul 2008. Și mai există și un alt regulament care urmează să fie modificat. Comisia a făcut deja două propuneri care sunt foarte apropiate și de aceea le voi prezenta împreună. În introducere vreau să spun că Institutul European de Inovare și Tehnologie a luat ființă în anul 2008. E un organism independent care are nu doar îndepliniri de punere în aplicare, ci și alte feluri de îndepliniri. Regulamentul din anul 2008 e cel care care a instituit EIT-ul astfel încât să crească capacitatea Uniunii Europene și a statelor membre în ceea ce privește cunoașterea. Acesta este principiul principal și aici se reîntâlnesc mediul de afaceri, universitățile, astfel încât să se creeze legături între acestea componentele de cunoștințe sunt cele mai importante, astfel încât acest institut duce la o creștere a inovării în Uniunea Europeană, la crearea unei societăți de inovare în Europa. E un instrument pentru a ajunge la obiective. Există o o formă de colaborare pe termen lung în uh, domeniul inovării și aceasta trebuie să ne ajute să ne urmăm scopurile. Putem să spunem că EIT funcționează bine, și acest lucru ni-l arată și faptul că numărul partenerilor crește în continuu. Comisia a făcut o propunere pentru modificarea regulamentului și a modului de funcționare al Institutului Aceleași propuneri le găsim și în Orizont 2020. Discutările ne-au arătat că e nevoie de noi dezvoltări în ceea ce privește institutul, astfel încât uh, comunitatea de cunoaștere și inovare să funcționeze așa cum trebuie. Până în 2014, trebuie să se dea un nou avânt acestui institut și mai departe voi continua în limba engleză. E inovare în ceea ce privește îmbătrânirea activă, e foarte importantă. Apoi, o viață sănătoasă, importante sunt componentele de reciclare și așa mai departe. E nevoie de alimente pentru o dezvoltare durabilă. Acestea sunt domeniile importante, iar după 2018 credem că se vor mai introduce încă trei domenii. Mobilitatea urbană ar fi primul dintre acestea și apoi și cel legat de societatea civilă. Deci cam acestea ar fi domeniile în care EIT va trebui să fie activ în următorii ani. Eu sprijin propunerea comisiei. Mai există întrebări la care trebuie să primim un răspuns, astfel încât potențialul de inovare să fie asigurat pe viitor. Trebuie să știm exact în ce fel de domenii ne poate reprezenta EIT și unde putem aduce o plus valoare la nivel european, o, o plus valoare care să vină și de la nivelul statelor membre. Vorbim despre aceste despre mai uh, multe părți care lucrează independent acum în Uniunea Europeană, acestea trebuie să cunoască o sinergie astfel încât să se cunoască o plus valoare europeană. Comisia Jurii va pregăti două avize și ne vom axa pe următoarele teme. O creștere a participării e prima dintre teme adică să, fie o crește, o, să se cunoască o creștere a participării în diferitele domenii. Excelența e importantă și trebuie să fie sprijinită și pe viitor. Trebuie să fie și sprijinite universitățile care se află într-o situație mai dificilă. Apoi participarea IMM-urilor trebuie să fie încurajată. De asemenea, sunt importante protejarea drepturilor de proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană, apoi brevetele europene sunt o temă importantă în viitorul apropiat și și acestea trebuie sprijinite. Apoi, institutul trebuie să funcționeze așa cum ne dorim. Apar uh, elemente despre cum trebuie să arate acestea în anexe. Apoi, diferitele structuri trebuie să colaboreze sub EIT într-o manieră transparentă și deschisă. iar partenerii care doresc să facă parte din această structură trebuie să, ai, trebuie să nu se confrunte cu o mare povară administrativă. Trebuie să se țină cont de diferitele tipuri de produse, de protejarea producției intele- drepturilor de proprietate intelectuală. Toate acestea trebuie să fie protejate pe viitor. Aș avea și eu o propunere în ceea ce privește foaia de parcurs. Desigur, aceste propuneri pot încă să fie modificate și sperăm că dacă totul merge bine, la 18 iunie 2012 ne vom putea ocupa de acest aviz și termenul pentru depunerea amendamentelor e la 21, a fost stabilit la data de 21 iunie. Sperăm că până pe data de 10 iulie putem să stabilim și o dată pentru vot. Dacă nu ne putem încadra în calendar, cel puțin putem să votăm pe această chestiune în septembrie. Deci mulțumim, deci avem 21 iunie, termen de depunere a amendamentelor, așa am hotărât atunci. Trecem acum la punctul 18, la raportul colegului Berlinger în ceea ce privește soluționarea online a litigiilor. De la, eh, e, cum dire... Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de un regulament care merge mână în mână cu Directiva 117, raportul Bușoi, în ceea ce privește rezolvarea alternat- soluționarea alternativă a litigiilor și se referă la crearea unei modalități online de rezolvare a litigiilor. Am discutat această propunere la comisie, s-au depus uh, amendamente și încep, voi, vă voi spune câteva lucruri în legătură cu acestea. 61, 62, 68 și încă alte, câteva alte amendamente se referă la domeniul de aplicare al regulamentului, la cine este îndreptățit să ia decizii Comisia a stabilit uh, că, că fie că este vorba de cererea consumatorului, a comerciantului sau a instanței, consumatorul are dreptul să aleagă soluția de mediere preferată. Eu aș fi mai aș susține mai mult comisi, soluția comisiei, însă înțeleg că se poate susține și părerea contrară. Înțeleg că acest instrument a fost gândit ca un instrument pentru consumatori. Am discutat cu raportorii din umbră și am încercat să găsim un uh, punct comun. 60, amendamentele 62 și 64 se referă la domeniul de aplicare, platforma. Comisia a luat în considerare accesul direct al consumatorilor la platformă. Însă amendamentele vor să înlocuiască platforma cu un punct unic de acces, uh, un portal european. Așadar, trebuie să găsim aici o poziție comună, după, după care amendamentele de la 75 la 80 eh, se referă la căi de atac, dacă este obligatoriu să existe căi de atac la soluționarea alternativă a litigiilor. În aceste con- condiții, nu știu dacă un asemenea sistem este fezabil. Există mai multe soluții în Europa, însă înainte de a ajunge în instanță, trebuie să existe o, cel puțin o încercare de a ajunge la o soluționare prin soluționarea alternativă a litigiilor. Putem reduce astfel ceea ce apare în legislația generală și anume că fiecare cetățean are acces direct la instanță Seriatul Unit spune că există foarte multe alegeri și dacă se, se ajunge în instanță, așa funcționează lucrurile în Regatul Unit. De aceea am anumite rezerve în legătură cu obligativitatea acestei metode aș, în legătură cu actele delegate sau de implementare. Am discutat acest lucru și în altă parte de exemplu, un program juridic de șapte ani cu amendamente specifice legate de actele de implementare și actele, de, uh, actele delegate. După aceea, durata procedurii. Noi am prevăzut 90 de zile. Unele amendamente solicită să nu se specifice un termen în care organismul de mediere să, este obligat să acționeze, însă eu nu sunt de acord cu acest lucru, putem continua discuțiile. Mă preocup, preocupă în continuare acest uh, lucru pentru că ar fi util să stabilim un termen pentru că s-ar urgenta rezolvarea litigiilor. În ceea ce privește supraviețorul pentru protecția datelor la nivel european. Aici sunt de acord, ar trebui să implicăm acest, această autoritate uh, în procedurile actuale. După care e obligarea, obligația de informare. Am introdus o obligație pentru companii care trebuie să dea informații dacă consumatorul uh, se duce să cumpere ceva, nu, nu, are, nu cunoaște faptul că are acces la sistem alternativ de, rezol, de soluționare a litigiilor. Cred că dacă creăm condiții suplimentare prin care companiile și inclusiv IMM-urile ar trebui să acorde asemenea informații suplimentare, ar fi un lucru bun. Grazie Presidente. Naturalmente condivido l'impostazione de... Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că sunt de acord cu abordarea din raportul Berlinger în special acele aspecte care se referă la extinderea domeniului de aplicare a operațiunilor transfrontaliere și a tranzacțiilor internaționale. Am dat un nou nume acestei platforme, platforma online, pentru a descrie mai bine funcția sa am depus câteva amendamente care vorbesc despre faptul că acest, această cale este voluntară și consumatorii trebuie să, ai, să ia la cunoștință procedurile de soluționare alternativă a litigiilor pentru a se reduce povara administrativă și costurile pentru utilizatori și informațiile furnizate sunt restricționate la informațiile necesare pentru a proteja datele personale. În ceea ce privește celelalte amendamente, sunt de acord cu cele care solicită un domeniu de aplicare mai strict pentru uh, companii în ce, atunci când vorbim despre acțiuni ale consumatorilor. Este foarte important, după cum a spus domnul Bușoi, uh, să folosim actele delegate dacă avem o suficientă protecție a datelor. Acum, dat fiind că aceste argumente sunt legate unul, unul de celălalt, aș dori să spun ceva în legătură cu soluționarea alternativă. Sunt de acord cu abordarea domnului Bușoi, însă nu sunt de acord cu multe dintre amendamentele domnului Becati, care în multe cazuri solicită un aviz din partea comisiei. Uh, profit de prezența sa aici pentru a spune acest lucru, că apar o serie de probleme. De asemenea, ideea de, de a impune asupra membrelor, statelor membre obligativitatea de acces atât online și offline nu se poate impune acest lucru unui stat membru. Acest lucru încalcă principiul subsidiarității și de asemenea mi se pare important Și de asemenea nu cred că această, această procedură ar trebui să fie uh, gratuită. Poate se impune un anumit cost și de asemenea în ceea ce privește independența uh, persoanelor care îndeplinesc uh, uh, această funcție de arbitrare. Dacă interpretarea este prea rigidă, atunci ne putem confrunta cu putem riscăm să nu ținem cont de câteva experiențe foarte utile, de exemplu, experiența din uh, Italia, unde s-a creat un organism colegiat uh, cu reprezentanți profesionali uh, care pot să ia decizii. Putem să examinăm acest lucru mai în profunzime. Sunt de acord cu domnul Bușoi că trebuie să încurajăm dezvoltarea uh, unor mecanism, organisme de soluționare alternativă a litigiilor la nivel european. Și aș dori să solicit și Comisiei același lucru. Mulțumesc. Data viitoare vom putea vota, dacă e toată lumea de acord. Foarte bine, trecem la următorul punct de pe ordine de zi. Este vorba despre sesiunea cu ușile închise. Facem, întrerupem scurt reuniunea, o să fie închisă transmiterea pe internet, după care reluăm lucrările. Un minut pauză până când pregătesc tehnicienii terenul. Yeah,